timp de mai bine de 2 ani misiunea IUMM în Georgia. Ambasadorul Haber ne-a mai făcut o vizită și anul trecut, cam la aceeași epocă, ca să ne, vorbești, să ne vorbească de această misiune. Apoi a devenit șeful acestui CPCC, care este o structură foarte importantă, fiind în frunta sau fiind șeful misiunilor civile care constituie majoritatea misiunilor civile care sunt desfășurate în cadrul CPSS. Această structură atrage interesul subcomisiei noastre, domnule ambasador, pentru că, întâi de toate, am, audiem uh, și facem vizite foarte dese, dar și pentru că ne-am exprimat uh, Uh, foarte des uh, opinia în raporturi și în ultimul raport făcut de colegul Gualtieri care tocmai sosește. Deci în aceste raporturi suntem foarte atenți ca acest CPCC să aibă mijloacele de funcționare. Este o structură foarte importantă și în această perioadă de reorganizare a Serviciului de Acțiune Exterioară, ni se pare important ca aceste CPSC să aibă mijloace de funcționare foarte importante. Tensiunile asupra personalului constituie unul din punctele cele mai sensibile asupra structurilor de planificare și de organizare a misiunilor, fie ele militare sau civile. Parlamentul este destul de ambițios, poate că uneori prea uh, uh, ambițios în ceea ce privește exprimarea dorinței de crearea unei uh, celule globale care să conducă operațiunile militare și civile. Este o revendicare foarte veche care ni se pare uh, rațională date fiind misiunile numeroase pe care trebuie să le gestionăm suntem conștienți de dificultățile politice care există la nivelul Consiliului, dar vrem ca acest serviciu de, de acțiune exterioară să aibă o astfel de celulă care ni se pare foarte necesară față de acțiunile potențiale sau virtuale care ar fi putut să fie declanșate într-un caz cum a fost cel al Libiei. În ceea ce privește misiunile actuale pe care le reamintesc, pentru că sunt foarte importante. Cea mai importantă este cea din Kosovo, dar EUPOL Afganistan, EUMM Georgia, pe care îl cunoașteți foarte bine, EUPM Bosnia, EUPOL în teritoriile ocupate palestiniene, EUPAM Rafah, Just Lex Irak, o misiune pe care uneori avem tendința să o uităm, EUPOL Congo, pe care reprezentanții cărora vor fi uh, audiați săptămâna viitoare. Așadar, aveți printre aceste misiuni unele care al căror mandat va, uh, se, va, se apropie de sfârșit și trebuie să vedem care sunt pozițiile actuale în ceea ce privește continuarea sau uh, schimbările în interiorul acestor misiuni. Precizez că uh, Uh, scopul acestei audieri nu este să trecem în revistă fiecare dintre aceste misiuni. Sunt suntem foarte atenți la activitatea acestui CPCC cu schimbările care au putut să le afecteze cu, prin crearea Serviciului Comun de Acțiune Exterioară. Poate că, bineînțeles, colegii mei vor pune întrebări asupra unor misiuni speciale, dar vrem să avem o viziune globală asupra activității acestui CPCC și vă dau, domnule ambasador, cuvânt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. CPCC face parte din structurile de gestionare a crizei a Serviciului de Acțiune Externă. În organigrama acestui serviciu pe care cred că ați văzut-o, avem o secțiune dreaptă și o secțiune stângă. Noi avem toți sediu pe Cortenberg, lângă noua clădire a Serviciului de Acțiune Externă. Care sunt structurile? Și am Înțeles că nu ne vom referi foarte mult la misiuni, cât la structura de conducere aflată la Bruxelles. Eu, din câte înțeleg, sunt primul șef al acestei structuri care vi se adresează. Am să menționez și contextul care este relația noastră față de celelalte structuri. Uh, pe lângă CPCC este uh, vorba de Uh, angajații militari ai Uniunii Europene și Directoratul pentru uh, gestionarea crizei, Direcția pentru gestionarea crizei. Pe lângă acest lucru, instituțiile cu care lucrăm sunt SIFCOM, Comisia Europeană Militară, și, bineînțeles, uh, politica europeană de securitate comună. Uh, deci, Agenția Europeană pentru Apărare, cu sediu la Madrid, la Torrejon, de la Bruxelles, mă scuzați, se spune vorbitorul, și Institutul pentru Studii Strategice de la Paris. Ce facem noi ca CPCC? Agenția pentru desfășurarea și plasificarea misiunilor civile. Noi eram inițial în subordinea Consiliului, dar în 2009, când se desfășurau deja o serie de misiuni civile, s-a hotărât că e nevoie de o structură mai specifică și mai profesionistă care să se ocupe de aceste misiuni. Așa că s-a creat CPCC, uh, această structură europeană. Acum avem în desfășurare 8 misiuni. Până acum am desfășurat 15 miliuni civile din 23 de misiuni, celelalte erau misiuni militare. Nu au fost misiuni mixte civilo-militare sau militaro-civile, lucru care poate fi o evoluție importantă pentru viitor. Înțelegeți desigur că politica europeană de apărare și securitate pornește din războaiele din Balcani. Războiul din Balcani s-a terminat cu rolul foarte mare al NATO și al Statelor Unite, al misiunilor militare. Cred că instituțiile sunt, eu știu, foarte prezente din punct de vedere militar. Misiunile includ doar jumătate din personal civil, doar jumătate sunt misiuni civile. Ce facem noi în fiecare zi? desfășurăm aceste misiuni, adică primim rapoarte de misiune, le prelucrăm pentru a le transmite mai departe instituțiilor interesate apropo de desfășurarea zilnică a activității. Dăm instrucțiuni misiunilor, ne ocupăm de incidentele care apar, ne gândim ce se poate schimba, discutăm cu reprezentanța ai țărilor gazdă, vizităm misiunile ca să vedem ce se întâmplă în teren Cam asta uh, înseamnă desfășurarea misiunilor. Apoi facem, uh, acordăm sprijin misiunilor. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă finanțe, resurse umane și achiziții de cheltuieli de capital. Cele mai importante dintre aceste aspecte este cel legat de resursele umane. Avem vreo 4.000 de persoane desfășurate în aceste misiuni care se compară cu personalul desfășurat de multe alte instituții, cum ar fi ONU, care au misiuni în teren. Uh, NATO are vreo 30 de mii uh, de persoane. Uh, față de NATO, sigur că prezența noastră este mult mai mică în ce privește misiunile civile, dar ne putem compara cu OSCE Acestea sunt instituțiile cu care concurăm în ce privește personalul cel puțin din perspectiva statelor membre, pentru că uh, statele membre ale Uniunii Europene participă cu personal și la misiunile NATO și la misiunile OSCE. Este foarte important să avem suficient de mult personal și, bineînțeles, situația financiară a statelor membre într-un moment anume este un factor decisiv apropo de numărul de persoane pe care îl pot trimite. E o mare problemă, deoarece criza nu evoluează la unison cu situația finanțelor publice din statele membre sau cu situația mediului de afaceri din statele membre și un alt aspect important al resurselor umane uh, se referă la calificare, pentru că avem nevoie de personal calificat. Majoritatea personalului de care dispunem este format din polițiști. Știți că există o diferență mare între armată și personalul polițienesc, și anume militarii, spre deosebire de ceea ce spun ministrii apărării, sunt întotdeauna disponibili pe câtă vreme polițiștii trebuie să fie scoși din activitățile lor uh, zilnice, iar miniștrii de interne din statele membre nu uh, sunt așa de conștienți de lumea din afară ca miniștrii de externe și miniștrii apărării, așa că miniștrii de interne ezită să ne împrumute personalul, ceea ce înseamnă că avem nevoie de contacte permanente și apropiate cu ei ca să facem rost de personal pentru că personalul este, trebuie să fie suficient, trebuie să fie calificat ca să ne putem desfășura misiunile așa cum trebuie. Din punct de vedere financiar, cheltuim cam dar fi ca cifra pe care vă dau nu este foarte bună, pentru că perioada noastră bugetară nu uh, coincide cu perioada bugetară a Serviciului European de Acțiune Externă, deci mai mult de 300 de milioane de euro pe an pentru uh, cele opt misiuni pe care le desfășurăm plătim uh, diurne celor care sunt detașați acolo de statele membre state, salariul de bază e plătit de statele membre, noi le dăm o diurnă, așa cum dau și Națiunile Unite și de asemenea plătim și personalul contractual, adică personal pe care nu ni-l dau statele membre, ci personal care trebuie angajat de pe piața liberă, cum ar fi. O parte importantă a finanțelor uh, este folosită pentru a procura echipamente, uh, vehicule uh, blindate. Trebuie să le achiziționăm din Europa, de pe piață și este una din marile probleme, achizițiile. Achizițiile sunt reglementate de reglementările financiare ale Comisiei Europene, iar aceste reglementări financiare, după cum poate că știți, Uh, se refereau inițial la politica agricolă comună sau la dezvoltarea cooperării așa încât uh, ele se axează pe achiziții pe termen lung, pe o planificare mult mai metodică a cheltuielilor, deci pe perioade mult mai lungi decât apar în perioadele, în situațiile de criză. Deci aceasta ar fi a doua mare problemă, a doua mare dificultate cu care ne confruntăm cât privește susținerea misiunilor. Și apoi, pe lângă uh, Uh, desfășurarea zilnică a misiunilor și pe lângă sprijinirea misiunilor ne ocupăm de planificare și de aspectele metodologice. Contribuim la rapoartele înaltului reprezentant, ne gândim ce putem modifica în ceea ce privește pregătirea, pregătirea premergătoare desfășurării în teren a misiunii. Este foarte important pentru auditarea misiunilor, cum putem să standardizăm, cum putem să evaluăm succesul unei misiuni, lucru care este foarte important. Succesul unei misiuni nu depinde numai de gestionarea corectă, ci depinde într-o mare măsură de datele venite din afară, adică de părțile aflate în conflict în teren putem să le aducem să se înțeleagă, putem să le facem să coopereze. Uh, în ceea ce privește mandatul misiunii și nu întotdeauna lucrurile stau așa. Deci succesul depinde într-o mare măsură de factorii externi și de aceea este foarte greu să măsurăm succesul misiunii. Și așa. Ce putem face mai bine sau ce se poate face mai bine la nivelul misiunilor? ar fi uh, un aspect foarte important, uh, ar fi un, un element important când se face auditarea misiunilor. Deci asta înseamnă planificarea și, bineînțeles, apoi oferim consiliere SIFCOM, RELEX uh, și clientul nostru principal fiind PSC. Deci care Uh, este rolul nostru în uh, familia instituțiilor aflate mm, pe Bulevardul Kortenberg. Există o asimetrie totală uh, apropo de sarcinile noastre și cele ale personalului militar. Personalul militar nu desfășoară misiuni spre deosebire de noi Știți poate care este discuția legată de Berlin Plus și operațiunea cartier general. Nu există un acord în sta, între statele membre apropo de aceste cartiere generale operaționale care să conducă operațiunile militare. Operațiunile militare sunt uh, conduse din um, locații naționale, cum ar fi Potsdam sau Mount Valerian. Uh, Uh, noi ce facem? Consiliem uh, comitetele militare, iar comitetele militare uh, consiliază pe înalta reprezentantă în ceea ce privește operațiunile militare. Rolul lor este complet diferit. Deci ei consiliază. Și noi oferim consiliere, dar în primul rând noi desfășurăm operațiuni în teren. Apoi se pune problema și a Direcției Politice pentru Gestionarea Crizelor, cu care ne suprapunem în foarte multe aspecte, pentru că uh, această direcție politică pentru gestionarea crizelor uh, are și unele aspecte militare. Diferența cea mai mare se referă la mm, momentul premergător desfășurării misiunilor. Când are loc o criză, și când se ajunge la un consens pentru desfășurarea unei misiuni, atunci intră în acțiune această direcție politică pentru gestiunea crizelor și care uh, își imaginează, care pune, elaborează o concepție a crizei. Noi nu facem numai chestiuni politice și strategice, Deci noi consiliem această direcție politică apropo de ce se poate face. Ei sunt cei care pun, elaborează teoria gestionării crizei respective, hotărăște apropo de misiune și apoi noi sunt cei care elaborăm concepția operațiunilor, stabilim și implicăm viitorul uh, cartier general în desfășurarea misiunii. Am împrumutat această concepție de la NATO și am adaptat-o la situații civile. În momentul în care în 2003 am avut prima misiune civilă în Bosnia, misiune care probabil va fi închisă într-un viitor apropiat sau cel puțin redusă foarte mult. Deci în 2003 nu exista niciun fel de altă procedură de planificare sau ce altceva ce puteam lua de la NATO. Am preluat de la NATO această modalitate și am adaptat-o condițiilor noastre specifice în momentul în care avem uh, hotărârea Consiliului și a acestei direcții politice, intrăm noi în acțiune. În momentul în care direcția strategică a misiunii trebuie să se schimbe, intră din nou în acțiune direcția politică, care face o evaluare strategică a misiunii, care este discutată la PSC și se poate schimba mandatul misiunii. Deci, după cum vedeți, noi interacționăm foarte mult cu Direcția Politică pentru Gestionarea Crizelor, cu PSC, există suprapuneri care sunt productive, după părerea noastră, însă nu interacționăm foarte mult cu personalul militar al Uniunii Europene pentru că misiunile noastre sunt complet separate, au fost complet separate până acum, ei doar ne conciliază. Totuși, cred că există un potențial foarte mare la nivelul Uniunii Europene și anume uh, o serie foarte largă de instrumente pe care le are la dispoziție, uh, atât în domeniul civil cât și în domeniul militar. Dacă ne gândim la ce face Comisia și care sunt instrumentele de care dispune com, uh, com, uh, Comisia, putem să facem gestionarea crizelor cu instrumente civile, adică misiuni civile care să coopereze cu delegațiile europene uh, sau prin intermediul delegațiilor europene cu Comisia Europeană pentru ca activitatea aceea să fie flancată civil. De asemenea, pot să existe misiuni civilo-militare. Deci trebuie cumva să unificăm acest set de instrumente iar una dintre propunerile apărute acum este așa numita propunere Weimar, făcută de Franța, Germania și Polonia, care sugerează un cartier general comun uh, aflat pe Bulevardul Kortenberg, unde să interacționăm cu partea militară. Uh, acolo structurile de comandă sunt separate în continuare și chiar în misiunile combinate, cele două părți ale misiunii sunt comandate separat datorită naturii misiunii, însă ideea ar fi să interacționăm mult mai mult dacă am avea o misiune comună civilo-militară care să fie condusă de noi pe de-o parte și uh, de undeva de un cartier general uh, aflat în uh, Polonia, în Franța sau în Germania. Deci asta este o propunere apărută la ora actuală. Dacă va fi pusă în aplicare sau nu, o să vedem. Trebuie să găsim totuși o posibilitate de a coopera mai îndeaproape cu personalul militar uh, pentru a putea oferi și a planifica misiuni integrate și pentru a putea folosi pe deplin potențialul Uniunii Europene, care în, din acest punct de vedere este mult mai bun decât cel, de exemplu, al Națiunilor Unite, care pentru aspectul civil al misiunilor adică partea care este desfășurată de suborganizațiile Uniunii Europene se bazează foarte mult pe finanțarea oferită de anumite țări, uh, între care, sigur, Uniunea Europeană ca principal donator. Deci cam asta aș fi dorit să spun și aștept comentariile dumneavoastră și ca și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Bien, merci, mai mulți colegi vor să intervină. Din ceea ce mă privește, am două întrebări. Prima privește un punct important și pe care a, probabil că l-ați trăit în calitate de șef de misiune pe teren. Este vorba de această faimoasă dificultate care este legată de furnizarea de materiale, licitațiile pentru furnizare de materiale. Șefii de misiune își pierdă foarte mult uh, timp în uh, faza inițială și se pierde și mulți bani, se pierd și mulți bani pentru a regla această problemă de furnizare de materiale și de echipamente. Oare s-au făcut progrese în uh, direcția de a crea un fel de spațiu de stocare, de antrepozitare posibilitatea încă o dată de a dispune UE. Uh, este important să avem niște săli foarte mari, dar uneori problemele tehnice sunt uh, prezente. Deci, încă o dată, aceste aspecte materiale, echipamente care sunt foarte importante în faza de desfășurare a misiunilor pentru a ușura viața șefurilor de misiune. A doua întrebare se referă la resursele de personal. Ați vorbit uh, acum câteva minute pe drept de uh, dificultatea statelor membre de a pune la dispoziția dumneavoastră personal, fie în materie de justiție, fie în materie de poliție, bineînțeles legate de considerente de politică internă care primează asupra punerii la dispoziție a personalului pentru misiunile multinaționale europene. În această dificultate în această negociere permanentă cu statele membre, care este marginea dumneavoastră de manevră, a, marginea de manevră a dumneavoastră ca șef al acestui organism CPCC. Totul trece, bineînțeles, prin reprezentanții COPS și vă întreb dacă aveți o margine de manevră pentru a putea să vă adresați direct unor ministere. Vroiam să vă întreb dacă la nivelul parlamentelor naționale sunteți primit, ați putut să-i sensibilitați pe reprezentanții diferitelor uh, uh, instanțe naționale, dincolo de ambasadori, uh, explicându-le care este importanța misiunilor, a personalului și a echipamentelor. Mihail Galer din partea PPE. Mulțumesc domnule președinte, domnule bine ați venit la subcomisia noastră sede. Da, și mie mi se pare foarte ciudat. Uh, interpretarea funcționează, deși par a fi ceva probleme tehnice. Doresc să vin cu câteva întrebări adiționale ce le însoțesc pe cele ale domnului uh, Danjean în ceea ce privește achizițiile publice. Dacă nu se dorește un depozit atunci, în loc de licitații individuale, ar trebui poate pentru aceste misiuni să se creeze contracte cadru cu anumite firme și să se facă o licitație pentru un asemenea acord cadru, astfel încât Uniunea Europeană să poată interveni uh, într-un context mai larg. Dacă o firmă ar uh, câștiga un contract cadru pentru a furniza autovehicule, atunci totul s-ar desfășura mult, mult mai repede. Cele două alternative par a fi fezabile uh, de a avea depozitul sau firmele care oferă contracte cadru. Dumneavoastră ați menționat cât de dificil este în sectorul polițienesc uh, Uh, să găsim persoane calificate pentru aceste misiuni europene și poate că mai apare o problemă în acest context pe care aș dori să o menționez. În cadrul NATO există eforturi de a crea structuri civile uh, pentru aceste operațiuni, deoarece, iată, vedem uh, foarte clar că la nivel european misiunile civile prezintă din ce în ce mai multe avantaje și acum se ține cont de acest aspect și la nivelul NATO. Se pune întrebarea cum consolidăm asta. Discutați și despre cartierul general al operațiunilor și despre uh, inițiativa triunghiului de la Weimar, triunghiului Weimar. Președinția uh, polonă a susținut că va urmări îndeaproape ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Poate că Mm, odată ce vom fi analizat conflictul libian, vom uh, vedea ce mai trebuie făcut. Nu am înțeles foarte bine la ce v-ați referit. Ați spus că ar fi, ar exista ideea unui cartier general uh, la, pe Bulevardul Cortenberg, dar ați menționat și menținerea celor cartiere naționale. Mi se pare că mm, parcurgem drumul doar până la jumătate dacă facem asta. Uh, E important să avem o planificare amplă, desigur, aici, la Bruxelles și de aici, de la Bruxelles. Știu că britanicii nu vor asta și atunci se gând, se, ne gândim acum cum anume am putea să redenumim acest cartier general ca să fie mai pe placul tuturor. Care este opinia dumneavoastră? Ce dorește doamna Ashton să facă? Am înțeles că pe 20 iulie dorește să facă un uh, Uh, raport intermediar în ceea ce privește PESC. Vreau să știu ce părere are unitatea dumneavoastră despre uh, ceea ce s-a întâmplat până acum și despre evoluțiile uh, care au existat și care parțial au fost înfrânate la CPCC. Mulțumesc! Bine, Bien, Gualtieri. Domnul Gualtieri, din partea grupului social-democrat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, ambasadorului pentru faptul că a venit la Parlamentul European. Într-adevăr, avem uh, relații strategice cu unități precum CPCC, ceea ce este foarte bine. Domnul uh, președinte Danjean a menționat deja că subcomisia noastră a emis un raport anual și anul acesta în ceea ce privește PESA. În acest raport sunt conținute o serie de propuneri. Unele se referă la rolul și structura CPCC în domeniul PESA. Aș dori să reiau pe scurt propunerile din acest raport și să le discut cu dumneavoastră. În primul rând, Parlamentul s-a preocupat de problema resurselor umane de la CPCC și a pus întrebarea dacă acestea sunt suficiente, date fiind marile sarcini ce stau înaintea acestui organism. Și vă întreb, ce părere aveți dumneavoastră despre personal? și în ceea ce privește planificarea operațiunilor, cred că sare puțin în ochi faptul că există un dezechilibru vizibil, sarcini foarte importante, personal redus. Care este opinia dumneavoastră? În al doilea rând, este vorba despre desfășurarea operațiunilor. Aș dori să mă refer și la acest capitol. Și vin cu o întrebare. Analizând organigrama CPCC, vedem că totul este distribuit pe misiuni. Mi se pare însă că nu există o relație clară între dimensiunea misiunilor și numărul persoanelor detașate. Există misiuni de mari, de mari dimensiuni, misiuni de mici dimensiuni. Uh, Dumneavoastră sunteți uh, relativ nou în funcție și aș dori să văd ce părere aveți. Nu credeți că e nevoie de o mai mare flexibilitate? Și în al treilea rând, vreau să mă refer la relația dintre serviciile um, comisiei care sunt responsabile de bugetare. Poate că în raportul Parlamentului ați reușit deja să identificați faptul că noi am făcut o propunere. Ne-am uh, referit și la activitatea CPCC condusă de predecesorul dumneavoastră. Ne-am referit la faptul că poate ar uh, trebui creată o comunicare directă între CPCC și Comisie, să existe un acord interinstituțional pentru a exista o gestionare centrală. Asta și pentru ca ulterior achiziționarea de materiale, spre exemplu, să fie simplificată, fiindcă altfel e mereu uh, dificil dacă trebuie să faci apel la piață și să faci licitații. Nu știu, poate ar trebui să existe o centralizare a procedurilor și a structurilor. Ce părere aveți? Și un alt aspect pe care l-ați subliniat și dumneavoastră este cel al lipsei de simetrie între CPCC și uh, forțele armate. Discutam și despre cartierele generale operaționale. Pentru noi acest lucru nu e, reprezintă o noutate. Se vehiculau aceste idei și în fostul raport. E un punct foarte important. Avem impresia că în documentele Consiliului se manifestă o nouă deschidere. Ar putea să existe o potențială soluție astfel încât să fie centralizate aceste structuri. Și vin cu încă o întrebare la final. Ne referim la faptul că acum se încearcă intervenția la Mediterana din partea SAE, mai ales prin prisma crizei uh, din Libia. În raport am menționat că am avea nevoie de un for de coordonare pe timp de criză. Asta pentru a coordona mult mai bine politicile din domeniul PESA. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest domeniu? Cum vă imaginați că ar putea exista această structură de mai bună gestionare a situațiilor de criză? Cum anume am putea să ne aliniem mai bine la orientarea geografică a SAE și a celorlalți actori vizați? Vreau să știu dacă sistemul funcționează așa cum este formulat acum, dacă este util, dacă ar trebui să fie consolidat sau nu. Și acum trec și la un ultim aspect. Se discută deja în uh, Parlament și la iulie se va vota uh, și din punct de vedere se va vota și bugetul. Vreau să știu ce se întâmplă cu bugetul misiunilor civile. și vă întreb, ați primit uh, uh, evaluările doamnei Gresle, raportoare de la Parlament în ceea ce privește bugetul? Considerați că uh, acestea sunt, prunerile domniei sale sunt suficiente? Sau vi se pare că totul este prea puțin flexibil? Mereu discutăm uh, despre aspectele ce țin de buget în momentul în care avem discuții pluripartite cu celelalte comisii parlamentare. Mă interesează foarte mult cum sunt gestionate resursele Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, vicepreședinte. Ați primit deja o mulțime de întrebări, <clears throat> dar mai sunt uh, încă două întrebări pe care doresc să vi le vă adresez eu. Una se referă la sarcina principală a acestei agenții, și aș dori mai multe detalii legate de aplicarea acestui Force Generation Process. Și a doua se referă la resursele umane. Statele membre pregătesc personal implicat în operațiuni civile. Există acțiuni de pregătire specifică făcută de statele membre sau de agenția dumneavoastră sau uh, planificați pregătirea specifică pentru aceste misiuni, pentru că pentru succesul misiunii este foarte importantă calitatea pregătirii personalului. Și mai am o întrebare legată de criteriile de recrutare a personalului în acest domeniu. Și ultima întrebare, numărul patru, Georgia. Știți foarte bine că misiunea din Georgia Uh, a fost sub subordinea dumneavoastră și cum aprecia succesul acestei misiuni. Mulțumesc! Bine. Înainte de a vă da din nou cuvântul domnului ambasador, aș vrea să salut sosirea în sală a unei delegații indoneziene la unui organism indonezian care reunește militar, personal militar și civil de nivel înalt și care conduce o sesiune de studii strategice la Bruxelles. Deci, încă o dată, sunt printre noi, fiți bineveniți și vă mulțumim pentru vizite. Ca să ne întoarcem la context, primim în această subcomisie și pe eh, ambasadorul Haber, care este alături de mine și care conduce ceea ce noi numim CPCC, eh, Vă spun în engleză, e mai simplu. Este acea capacitate de planificare și desfășurare a misiunilor civile. Ea conduce toate operațiile civile ale Uniunii Europene de gestionare a crizelor civile și la ora actuală avem în lume opt misiuni care sunt conduse de această structură. Asta ar fi contextul. Încă o dată mulțumesc pentru că v-ați alăturat uh, membrilor comisiei noastre, subcomisiei noastre. O să răspundă întâi uh, ambasadorul Haber la chestiunile care i-au, întrebările care au fost puse și poate că la sfârșit vom avea și o intervenție din partea dumneavoastră. Domnule ambasador. Vă mulțumesc foarte mult. O să răspund acum uh, la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate, în ceea ce privește depozitul. E bine, un depozit este menit uh, uh, de a, este menit a accelera desfășurarea misiunilor. Misiunile noastre au fost desfășurate într-o manieră mai înceată. Am avut pentru Kosovo un an de pregătire Trebuie să fim uh, pregătiți uh, pentru desfășurarea rapidă a misiunii, așa cum s-a întâmplat în Georgia, când am uh, avut o misiune la două săptămâni după decizia Consiliului. Totul a mers bine, așa s-a văzut cel puțin din afară, însă în interior au existat mari tensiuni și în momentul în care Uh, am părăsit misiunea în urmă cu două luni, multe lucruri nu erau uh, reglementate, mai ales în, ce, în domeniul uh, securității. Așadar, un depozit ar accelera lucrurile, ne-ar ușura activitatea, dar ar impune niște costuri de capital. E foarte clar acest lucru. So it's, it's an, it's, uh, there's an upside and a downside. Deci sunt avantaje și dezavantaje la soluția depozitului. Ați venit cu o alternativă, domnule Galler, acorduri cadru pentru anumite bunuri ce trebuie procurate, spre exemplu calculatoare, echipamente de comunicații, um, mașini blindate. Da, este calea aleasă de comisie de când am avut misiunea în Georgia. A existat un singur contract cadru care era în vigoare în momentul în care am desfășurat uh, operațiunea. Era un um, contract pentru uh, mașini blindate, însă s-a dus pe apa sâmbetei, deoarece um, compania respectivă cu care semnasem contractul nu a putut să ne furnizeze materialul uh, dorit și cred că până la urmă ne-a oferit șapte tipuri de mașini în 13 culori, fără a avea niciun fel de identitate uh, Uh, corporatistă fără a oferi niciun pic de siguranță misiunii. Să nu uităm, misiunile de pace au uh, autovehicule albe, indiferent că sunt de la ONU, de la UE, de la OSCE, nu contează. Trebuie să aibă acest semn distinctiv. Ori mașinile acelea aveau mii de culori. De atunci au mai fost semnate și alte convenții cadru de procurare însă doar după, ce, după achiziționarea uh, produsului în conformitate cu regulile stipulate. Ideea este că uh, în EURES nu a fost testat niciun alt contract cadru la ora actuală. Costul politic al mandatării unei misiuni este foarte important, mai ales când este vorba despre intervenție de urgență a nu fi în măsură să faci față stării de urgență reprezintă un mare pericol și tocmai de aceea preferăm la ora actuală să avem un depozit. Aceasta este soluția preferată acum, cel puțin. În ceea ce privește chestiunea de personal, mai ales în domeniul uh, justiției și poliției, solicităm contribuția uh, statelor membre Uh, care transmit uh, solicitarea ministerelor. Ministerele mai apoi trebuie să uh, ofere acea cerere de sus în jos patrulei de poliție, organelor de justiție și așa mai departe, care să participe apoi la misiune. Deci apar în acest sistem, din cauza multelor interfețe, mari presiuni. Țara pe care o cunosc eu cel mai bine este Germania și acolo cunosc foarte bine cum se desfășoară lucrurile, într-o manieră foarte complicată, fiindcă avem poliția statală, poliția federală, avem um, uh, diferențe la nivelul, statelor feder- la nivelul statelor federale, există dificultăți de, financiare, de finanțare, mă scuzați, deci apar complicații mari. Uh, am ocupat acest post doar în urmă cu două luni. Urmează să Uh, culeg mai multe date pentru a înțelege exact ce se întâmplă la nivelul autorităților naționale. Ideea este că această problemă va rămâne foarte complicată. Din partea uh, viitor, viitor, viitorilor participanți la misiuni nu pare să existe disponibilitate de a simplifica lucrurile. Există persoane care participă la a cincea, la a șasea misiune deja. Problema este că la nivelul ministerelor, la nivelul liniilor de gestionare apar mari obstacole <clears throat> în calea detașării de personal. Și să nu uităm că avem și competiții din partea ONU, NATO și OSCE. Îmi pun următoarea întrebare și dumneavoastră ar, ar trebui să decideți care este răspunsul. Oare nu ar trebui să avem o abordare prioritară europeană? pentru ca misiunile noastre europene, misiunile Uniunii Europene să fie cele mai eficiente din punctul de vedere al personalului? Yeah, the, uh, civilian component... În ceea ce privește componenta civilă la NATO, NATO este liber să abordeze, să adopte o, um, o planificare comprehensivă. Este foarte clar că operațiunile militare au nevoie și de o latură civilă. Se pune următoarea întrebare în contextul în care Uniunea Europeană reprezintă mare parte din NATO. În ce măsură vrem să renunțăm la așa ceva? Eu cred că Uniunea Europeană are un mare avantaj față de NATO în contextul în care are și multe dezavantaje. Este vorba despre faptul că uh, nu ne putem compara cu NATO în termen de resurse, dar, de cealaltă parte, având instrumentarul Comisiei și având toate instrumentele civile, avem potențialul de a dispune de mult mai multe instrumente pentru a face față conflictelor, atât din punct de vedere militar, cât și din punct de vedere civil. Și cred că ar trebui să Uh, consolidăm acest avantaj comparativ. Totul este la latitudinea statelor membre, fiindcă acestea trebuie să decidă cum anume vor echilibra distribuirea de resurse între NATO și UE. Uh, În ceea ce privește sediul de pe Kortenberg versus sediile naționale, domnule Galler, ați menționat foarte clar motivul pentru care există această lipsă de simetrie. Discuția este veche, datează din anii 90 um, and uh, especially the United Kingdom. Menționați uh, faptul că Regatul Unit nu apreciază dublarea structurilor NATO. Mai e, desigur, și argumentul eficienței și eficientizării costurilor. Poate că putem să găsim aici un răspuns. Ideea este că totul depinde de statele membre, nu depinde nicicum de mine. Eu nu pot decât să subliniez că avantajul ar fi uriaș de a avea un uh, sediu central uh, de coordonare a operațiunilor. Coordonarea este dificilă și cu cât crește distanța, cu atât lucrurile se complică și cu atât uh, merg mai greu, cu atât se întâlnesc mai greu cele două componente, mai ales când avem operațiuni mixte. Domnule Gualtieri, mi-ați adresat mai multe întrebări. But uh, our human resources și anume v-ați referit la resursele umane și dacă acestea uh, sunt uh, suficiente. Cred că avem oameni buni. Când aceste, aceste, acești oameni sunt trimiși în teren, au abilitatea de a face față situațiilor neprevăzute. Per ansamblu însă, la nivelul resurselor umane există diferențe semnificative. Uh, diferențe de pregătire, pentru că persoanele acestea provin din statele membre. A, vă refereați la cantitate, la număr? Da, prea bine. Avem o dilemă inevitabilă aici. Pentru că evoluțiile sunt diferite. Suntem uh, în competiție pentru resurse umane, operăm uh, într-un cadru uh, insuficient din punct de vedere financiar și iată, avem o problemă pe care nu o putem uh, uh soluționa atâta timp cât ne bazăm pe uh, faptul că suntem mereu a doua opțiune. Dacă am achiziționa personal pe piața liberă, n-am avea această problemă, dar am avea o alta, financiară fiindcă pentru a face asemenea angajări ar trebui să avem bani mai mulți. Totul va depinde așadar, la ora actuală, de, uh, și pe viitor, uh, de finanțare la nivelul statelor membre, lucru pe care îl resimțim zi de zi. În ceea ce privește relația dintre mm, personalul general de la CPCC și cel din misiuni. Avem 60 de persoane angajate, comparativ cu 70 pentru uh, celălalt serviciu și 80 pentru serviciul militar. Un număr de 60 este clar insuficient pentru 8 misiuni. veți obține răspunsuri diferite din partea diferitelor uh, cadre militare. Uh, în general se calculează un număr de 120 de persoane pentru centrul operațional al unei misiuni. Este vorba despre centrul uh, din, sediul din Europa, spre deosebire de celălalt care este integrat în misiune. Toate, pentru toate misiunile civile, acest sediu face parte integrată din misiune. Deci, dacă avem o misiune normală, 120 uh, de persoane. Noi avem însă, 6, uh, noi avem însă 8 misiuni destul de eterogene. Și e clar că, în opinia noastră, ne descurcăm destul, uh, ne descurcăm la limita posibilităților cu acest număr de 60. Însă personalul este destul de dedicat. Misiunea noastră cea mai mare a fost în Kosovo. Am avut doar trei funcționari dar aceste persoane sunt uh, foarte bine pregătite și fac față situației. De îndată ce o persoană este însă transferată, totul se prăbușește. Asta o explic și eu mereu uh, ierarhiei, că nu suntem uh, suficient de înarmați ca personal. Avem însă și membri la Bruxelles care uh, Uh, vin și ne ajută în chestiuni de uh, achiziții, spre exemplu. Practic sunt parte din uh, personalul nostru, însă este personal etichetat strict CPCC. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ar trebui ca autoritatea noastră să crească dacă am vrea ca aceste persoane să fie direct implicate menționat serviciile comisiei. E clar că colaborăm intens cu serviciile comisiei, uh, mai ales cu instrumentele de politică externă, spre exemplu SAE. Discutăm uh, cu aceste organisme atât despre un centru de servicii colective, cât și despre depozit. Ca fost uh, șef de misiune, cred că aceste structuri ar trebui să fie parte din CPCC, nu ar trebui să fie niște structuri interinstituționale. Nu vreau să uh, reduc privirea de ansamblu pe care o are Comisia asupra problemei, fiindcă este responsabilă de bugetare, inclusiv de bugetarea noastră. Deci este clar că trebuie să existe transparență. Dar cunoaștem, noi suntem cei care cunoaștem cel mai bine misiunea. Noi știm ce este în interesul misiunii. Vorbim uh, zilnic la telefon cu detașații noștri, uh, suntem la fața locului și în momentul în care există activitatea CPCC între detașarea misiunii și uh, achiziții, ceva nu merge bine. Trebuie să exi- nu, nu trebuie să existe intermediere, trebuie să existe contact direct pentru a ști exact de ce e nevoie și ce se întâmplă în misiune. Noi, practic, Uh, trebuie să ne apropiem uh, de misiune cât se poate de mult, având uh, activitatea de control și supraveghere a Comisiei. Mi se pare că aici avem deficiența cea mai mare a unei misiuni europene prin comparație cu OSCE și cu ONU. La început, în Georgia, am avut uh, deja în teren o misiune ONU acolo și o misiune OSCE și am putut să comparăm puțin situațiile. Am preluat mult personal de la, uh, acele, de la cele două misiuni. Uh, totul mergea bine, mai puțin procedura de achiziție, fiindcă metodologia era complet diferită. Acesta este un element cheie de a face ca misiunile să funcționeze după, cel mai important element, după resursele umane. În ceea ce privește propunerile din raportul dumneavoastră anual, mărturisesc că, fiind doar de două luni în acest post, nu am avut timp să diger informația. Voi uh, reveni asupra subiectului. Va trebui să amânăm puțin, cu permisiunea dumneavoastră, uh, până când voi veni data viitoare în fața comisiei. V-am uh, răspuns, v-am oferit un răspuns pentru celelalte întrebări? vorbitorul. Sunteți liber să răspundeți uh, la ce întrebări doriți. Doamna Nicolai a menționat activitățile de pregătire pentru misiuni. Există mereu o, un training oferit la începutul misiunii. Securitatea este primordială. Uh, mereu trebuie ca participanții la misiune să fie introduși în conceptul de securitate, să știe exact care sunt condițiile locale, care sunt diferențele culturale, care sunt relațiile de gen. Acesta este, spre exemplu, un lucru extrem de important în țări precum Afganistan sau Irak încercăm să organizăm traininguri înainte de detașare. În unele țări, precum Suedia, Finlanda și Germania, există activități intense de training în această etapă de predetașare. Există însă o lipsă de echilibru la nivelul statelor membre în continuare și trebuie să facem uh, ceva în privința acestui lucru la CPCC. Problema este destul de dificilă. Recrutăm personal uh, și automat suntem presați de timp, fiindcă odată recrutați, oamenii trebuie trimiși în misiune statele membre doresc să uh, elibereze acele persoane cât mai repede și nu știm cum e mai bine să procedăm, să le pregătim la Bruxelles sau să le pregătim direct în misiune, sacrificând puțin uh, eficiența misiunii, fiindcă trebuie să nu existe interfețe bugetare. Deci dacă avem la dispoziție o săptămână uh, Uh, de antrenament uh, după ce persoana este detașată, este foarte trist că predecesorii sunt deja plecați. Oricum, acordăm o atenție sporită antrenamentului. În ceea ce privește metodele de recrutare, în ceea ce privește uh, resursele umane secundare, stat, uh, detașate, Eh, totul este la latitudinea statelor membre. Până la urmă se merge pe calea interviului, cale care este abordată și la nivel european. Putem să luăm cazul Georgiei. Am putea vorbi jumătate de oră pe acest subiect, dar vă spun foarte scurt cum s-au petrecut lucrurile atunci. Misiunea așa a îndeplinit sarcinile și cred că acum trebuie să existe o preluare a activităților. E important să existe uh, tranziția de la misiune la politică. Misiunea pare să fie un substitut al politicii, dar nu este în realitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Mai am două ultime întrebări din partea colegilor. Domnul Weigel vrea să intervină. Dacă există un asemenea post uh, și este preluat de cineva care are experiență din teren, ca domnul Haber, asta este un uh, avantaj. Am înțeles că vorbiți în general din experiență. Dar, pentru că ați fost în Georgia, doream să lărgesc puțin dezbaterea și să vă pun niște întrebări despre misiunea aceasta. Există vreo nevoie sau uh, vreo plus valoare dacă avem o misiune în Nagorno-Karabakh? Înțeleg că nu avem o misiune la, de tipul acesta la Nagorno-Karabakh. Nu știu dacă care ar fi rolul unei posibile misiuni OSCE, dacă ar exista. Dar este evident că e o problemă și că există um, s-a ajuns cam într-un punct mort în ciuda rapoartelor optimiste pe care le primim de la grupul de la Minsk. Asta ar fi întrebarea pe care aș dori să vă adresez. Ce putem face, ce poate face Uniunea Europeană pentru că nu suntem reprezentați la grupul de la Minsk și cred că e greșit și folosesc această posibilitate să critic acest lucru. Eu cred că ar trebui să fim reprezentanți uh, acolo ca Uniune Europeană. Și ultima întrebare, sau a doua întrebare, se referă la uh, Rafa și punctele de verificare. Înțeleg că de la 11 mai nu mai suntem acolo, nu mai avem misiune acolo. Sau a fost prelungită? Rafa. Rafa. În uh, fâșia Gaza. Mulțumesc. Uh, bun, uh, am înțeles că vă place Franța oricum ar fi, nu? Domnul Tarant. Thank you, Ambassador Haber, for your um presentation. Even... dumneavoastră. Cred că a fost prima dată când am înțeles ce înseamnă CPCC. Știu că nu trebuie să discutăm toate misiunile separat astăzi, dar aș dori să mă refer la Georgia. S-a referit și doamna vicepreședinte Nicolai la Georgia. Am două întrebări. În primul rând, mandatul misiunii se termină în septembrie anul acesta. Cât privește un nou mandat, va fi cât va dura mandatul, uh, cât se va prelungi mandatul acestei misiuni și uh, domnul Andrei Tischevici, generalul Andrei Tischevici, care este șeful acestei misiuni acum, va fi înlocuit uh, de o persoană nou recrutată și pregătită înainte de, de misiune? Am auzit uh, ideea unirii mandatelor uh, reprezentantului special al ONU și al reprezentantului special pentru criza din Georgia. În ce măsură șeful misiunii de monitorizare din Georgia al Uniunii Europene uh, va fi subordonat noului reprezentant al ONU? Mulțumesc. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cât privește conflictul din Nagorno-Karabakh, uh, cum spuneați, OSCE-ul este cel care se ocupă, grupul de la Minsk. Și, bineînțeles, în conflictele acestea există cumva o competiție instituțională între potențialii furnizori de misiuni UE și OSCE, ceea ce s-a văzut și în Georgia. Nu vă așteptați să spun ceva despre Nagorno-Karabakh pe baza perioadei uh, din Georgia, pentru că Caucazul este o regiune total diferită. Conflictele din uh, Osetia de Sud, Abhazia, Georgia și Nagorno-Karabakh au uh, foarte puțin în comun, în afară de faptul că sunt în spațiu post-sovietic. Bineînțeles, dacă avem mandat, putem să desfășurăm o misiune în Nagorno-Karabakh OSCE va fi dornică să facă acest lucru dacă se va modifica structura grupului de la Minsk sau dacă trebuie uh, modificat, e cumva dincolo de competențele mele. Mediul din Nagorno-Karabakh ar fi mai periculos decât în Georgia, după cum știți, pentru că acolo se împușcă în fiecare zi lumea la graniță Azerbaijanul se reînarmează mm, intens, asimetriile dintre cele două țări uh, sunt din ce în ce mai intense, foarte mulți experți din teren uh, spuneau că se vor produce evenimente grave anul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat. S-ar putea să desfășurăm, deci, o misiune, dar depinde de considerentele politice până la urmă. Cât privește Rafa, și punctul de trecere a frontierei, misiunea uh, nu mai e din 2007, când a preluat puterea Hamasul uh, în fâșia Gaza. Uh, cum Uniunea Europeană consideră Hamas o organizație teroristă și cum rămânerea la Rafa ar fi însemnat cooperare cu ei, atunci misiunea a devenit inactivă. Uh, există în continuare, a fost redusă foarte mult, deoarece beneficiarii sunt niște terți conform acordului uh, de deplasare și acces, uh, acord încheiat în 2007 de Israel și autoritățile palestiniene, când Israelul a evacuat fâșia Gaza dacă închidem misiunea total, chestiunea aceasta ar fi cu totul depășită. O menținem la un nivel foarte scăzut, ceea ce știu că este supus criticilor. Uh, Israelienii n-au o perspectivă concretă pentru reanimarea misiunii, dacă pot să spun așa, dar ne-au cerut ca deocamdată să o lăsăm acolo în continuare, cel puțin până la sfârșitul acestui an. Deci depinde de peste ce ce se va întâmpla acolo. Mandatul pentru misiunea din Georgia va fi probabil prelungit din 14 septembrie, încă un an, pentru că misiunea face parte, eh, misiunea din Georgia face parte din misiunile cărora li se prelungește mandatul cu încă un an. Generalul Tașchevici n-a ajuns încă acolo, o să-și preia noile funcții pe 18 iulie, cred. Și are mandat cel puțin până la următoarea perioadă de mandat. Adică nu o să stea acolo numai două luni, asta este absolut clar. Cred că n-am luat notițe cum trebuie. Care era următoarea întrebare? După cum știți, cele două misiunea au fost uh, fuzionate, va fi o structură nouă care se va ocupa de conflictele din Caucaz. Când eu eram șeful misiunii, existau două structuri diferite care aveau contacte intense. Aveam uh, contact și cu aceste două misiuni americane și cu delegația Națiunilor Unite. Am participat la discuțiile de la Geneva, care au fost conduse de Pierre Morel este o hotărâre politică, luată la nivel politic. Existența acestor structuri îngreunează posibilitatea delegațiilor de a-și desfășura cunoștințele politice, pentru că atâta vreme cât există un ofițer de legătură, va fi întotdeauna persoana preferată pentru discuții de, cu guvernul respectiv. Pe câtă vreme eh, șeful misiunii sau șeful delegației este numai în țara gazdă ceea ce subliniază importanța eforturilor noastre ca aceste misiuni să aibă uh, capacitățile necesare de consiliere politică pentru a putea face interfața necesară cu acești ofițeri de legătură. Cred că este o sarcină importantă ca Uniunea Europeană să apară ca un actor unificat, nu cu misiunea pe de-o parte și delegația Uniunii Europene pe de altă parte pentru că delegația în cele mai multe cazuri este cea care uh, dă bunătățile țării uh, respective, nu facilitățile pentru viza, apropierea de Uniunea Europeană, dar misiunea vrea ceva, vrea un comportament politic de la uh, măsuri luate în teren de țara gazdă. Deci dacă se unifică aceste două aspecte, atunci uh, ele pot fi pregătite una față de cealaltă, uh, dar dacă rămân separate, atunci mm, lucrurile sunt mai grele. Cred că ar fi bine ca actorii europeni să se coordoneze. Deci prima întrebare cred că se referea la CPCC, nu? Deci am răspuns, cred, la toate întrebările. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, cred că ați răspuns într-adevăr tuturor întrebărilor și că ați subliniat ceea ce a spus și colegul nostru Taro. Structurile structura în fruntea căreia sunteți nu este ușor de explicat în ceea ce privește poziționarea și funcționarea ei. Cred că ați, răspund, ați răspuns așteptărilor noastre în acest domeniu. De acum înainte o să vă primim foarte, în mod regulat împreună cu șefii de misiune pentru cele opt misiuni desfășurate în teren și cred că deja o să ne întâlnim din nou pe 12 iulie când vom vorbi de misiunea civilă și de uh, misiunea militară în ceea ce privește misiunile din Congo, care ridică multe puncte de întrebare. Deci ne revedem pe 12 iulie pentru acest uh, subiect. Vă mulțumesc pentru explicațiile date, vă rug, urez succes în funcțiunea pe care o asumați. Abia ați început această activitate, curaj și pe curând. Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc, domnule președinte. Voi da pe scurt cuvântul invitațiilor noștri indonezieni. Avem încă o dată prezent toți în sală reprezentanții unei, unui organism din Republica Indonezia. Cred că este și guverno, guvernatorul acestui organism. Acesta cred că este titlul pe care îl purtați, domnule guvernat. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să profit ca să pot vorbi franceză, pentru că și dumneavoastră vorbiți franceză. Păcat că nu se vorbește indoneziană în sală pentru că nu avem posibilitatea să facem traducere. Vă mulțumesc întâi de toate și democratizarea care a început în 1998 după căderea regimului Suharto. Deci vă mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați rezervat-o în, acest, uh, în această aulă și vă mulțumim și celor de la ambasadă și reprezentanților politici aici în Bruxelles. Aș vrea să vă explic scopul delegației noastre uh, Uh, în delegația noastră există militari, generali în armată, există reprezentanți ai poliției, există reprezentanți din uh, un organism din Sumatra care au venit aici pentru că Acum, la aceast, în acest moment, există nu numai puterea de la Jakarta, ci și puteri locale în regiunile autonome și asta ne ajută în democratizare. Am venit aici și cu uh, uh, reprezentanții unor ONG-uri de, și sunt reprezentanți ai serviciilor publice, ai, ai guvernului și reprezentanți ai societății civile. Le, le... Scopul misiunii noastre aici este să cunoaștem rolul Parlamentului European, să vedem cum a susținut reglementarea după bombardamentele din Bali din 2002, vrem să știm care au fost condițiile politice sociale din Indonezia. Și apoi aș vrea să știu cum funcționează legea aici în ceea ce privește, uh, să zicem, uh, legislația la nivel european. Politica împotriva radicalizării la am vrea să mai știm și care este problema în materie de birocrație, de acest uh, nivel înalt de birocrație. Institutul nostru o, trebuie să dea un aviz președinției indoneziene, spunându-i cum funcționează comunitatea uh, europeană în lupta împotriva radicalizării. Avem 145 de milioane de locuitori cu multe etnii și acest lucru este foarte important. Uh, acestea fiind spuse, aș vrea să vă mulțumesc pentru primire, vă mulțumesc. Domnule guvernator, uh, mulțumesc, vă felicit pentru modul în care vorbiți limba franceză, ceea ce nu este un lucru ușor întotdeauna. Vă mulțumesc pe de altă parte pentru vizita dumneavoastră. Aș vrea, dacă uh, dați voie vis-a-vis de subiectul care mi se pare că este cel mai important lucru, uh, prin lupta împotriva radicalizării, înțelegeți, lupta antiteroristă, da, aveți dreptate, Terorismul, spune guvernatorul, are un impact foarte mare. Există anumite grupuri ale populației care n-aș putea să-i calific, pe care n-aș putea să-i calific de teroriști, dar ci mai degrabă de radicali. Dumneavoastră aveți o experiență și aș vrea să știu în ce mod Parlamentul European Uh, vorbește de uh, antiradicalism la nivelul culturii, al învățământului și așa mai departe. Asta aș vrea să aflu de la dumneavoastră. Este un subiect foarte larg și răspunsul nu uh, este de găsit specific aici în subcomisia noastră. Proiectul european în ansamblul său și instituțiile pe care o să le vizitați, printre care și Parlamentul, au fost construite printr-un proces de deradicalizare, pentru că Uniunea Europeană s-a născut dintr-un proiect de pacificare a continentului european. Deci inima acestui proiect este pacea, pacea între state care pentru multă vreme s-au războit pe continent. Așadar, proiectul este ancorat într-o luptă împotriva extremiștilor, și împotriva ceea ce dumneavoastră numiți mișcări radicale. Toate instituțiile europene sunt purtătoare acestor valori și este modul cel mai bun de a propaga aceste valori. Acum, în ceea ce privește legislația, fiecare dintre statele membre rămâne suveran în interiorul Uniunii Europene în materie de legislație antiteroristă, de exemplu. Fiecare stat își are specificitățile lui, are arsenalul lui legislativ care îl, îi permite să lupte împotriva deliverul extremist. La Parlamentul European avem totuși o comisie de, a libertăților civile, care este o comisie foarte importantă și care se ocupă de cadrul legislativ general și de recomandările care pot fi făcute, în special Comisiei Europene, uh, în ceea ce privește respectarea drepturilor, drepturilor civile, în ceea ce privește armonizarea legislațiilor în, în, um, în raport cu precepte universal recunoscute și pe care noi ne propunem să le propagăm la nivel mondial. Există, bineînțeles, un mare număr de convenții europene care se ocupă de drepturile omului, um, convenții în materie penală, dar avem și o instituție judiciară specifică, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care este o curte de apel față de sistemele naționale judiciare și care se pronunță asupra disfuncțiunilor care pot să apară în anumite procese penale eh, la nivel ehm, național. Deci Curtea face parte din arhitectura instituțională a Uniunii Europene. Vă invit să, uh, să îi întâlniți pe colegii din Comisia Libe de Libertăți Civile care vă pot da informații asupra cadrului în care ei își desfășoară activitatea pentru armonizarea la nivel uh, european a legislațiilor respective. În ceea ce privește aspectul mai tehnic, avem și un coordonator în materie de luptă antiteroristă care există la nivelul Consiliului European. Uh, la, în serviciul de acțiune externă a Uniunii Europene, care este un serviciu nou, acest coordinator are un rol mai modest. Nu există o politică europeană antiteroristă, există o strategie europeană de luptă împotriva terorismului, o strategie europeană de securitate, în care este inclusă și lupta împotriva antiterorismului. Eh, Antiterori Dar Statele membre rămân uh, suverane în acest domeniu, au arsenale, dispozitive, capacități foarte diversificate în funcție de localizarea geografică, de talia țării, de mărimea țării și de mm, fenomenele radicale și teroriste care apar în aceste țări. În subcomisia noastră de securitate și apărare ne ocupăm mai mult, cum ați putut să constatați deja, asupra eh, monitorizării acțiunilor eh, europene, fie că e vorba de misiuni civile, avem opt misiuni civile, fie că este vorba de misiuni militare, pentru că la ora actuală avem trei misiuni militare care își desfășoară activitatea în afara frontierelor europene. Este este rolul principal al subcomisiei noastre, ceea ce nu ne împiedică să audiem persoanele care au răspundere în materie de luptă uh, împotriva terorismului, mai puțin în ceea ce privește dimensiunea legislativă și mai mult în um, um, dimensiunea securitară. Asta este ce aș putea să vă spun, poate că alți colegi uh, ar vrea să adaug, adauge unele uh, detalii, văd că nu. Ba da. Uh, spun bun venit aceste importante delegații indoneziene Soțul meu și cu mine am avut ocazia să uh, călătorim foarte mult uh, în Indonezia, bineînțeles nu în toate regiunile, pentru că țara dumneavoastră este atât de mare încât este greu să o faci și vroiam să salut efortul făcut de autoritățile indoneziene de câțiva ani încoace pentru a lupta împotriva radicalizării și pentru că și-a dat seama în ce măsură această radicalizare reprezenta un pericol care uh, îi uh, amenință și pe indonezieni. Și sper ca vizita dumneavoastră aici să vă permită un schimb de experiențe care sper să vă fie util. Încă o dată bine ați venit. Dacă aș putea să mai adaug că Indonezia este una din țările cu care Uniunea Europeană are o experiență, să zicem, însemnată în materie de operațiuni externe. Am avut o operațiune de um, AC care a fost destul de fructuoasă și care era prima desfășurare atât de îndepărtată a unei misiuni europene. Din acest punct de vedere, Indonezia este una dintre puținele țări din Asia care au avut un exemplu direct de de implicare directă a Uniunii Europene, în special în materie de mediere. Dacă vreți să adăugați ceva, domnule guvernator, vă mulțumesc din partea guvernului și a institutului nostru național pentru rolul jucat de comunitatea europeană în misiunea ACE și Cred că era un rol important multă lume și-a dat seama că europenii ne ajută mult în domeniul umanitar. Încă o dată mulțumesc uh, uh, comunității europene. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule guvernator, pentru cuvintele dumneavoastră. Încă o dată fiți binevenit la Parlamentul European. Vă urez ca misiunea noastră să, poarte, uh, să, să aibă roade și sper să colaborăm uh, și în viitor. Ședința noastră se termină. Ne întâlnim din nou pe 12 iulie pentru audierea asupra misiunilor din Congo, în Republica Democratică Congo. Vă mulțumesc!